Anunț redescrierea sesiunii care s-a întrerupt pe 17 februarie. Procesul verbal de la ședința precedentă sunt disponibile. Aveți comentarii? Se pare că nu. Așadar, procesul verbal a fost adoptat. Aș dori să prezint uh, trei uh, informări. Mai întâi, ca declarație, în scris 89 bară 2010 a obținut numărul necesar de semnături. Așadar, a devenit text adoptat de către Parlamentul European. Această declarație se referă la reintroducerea unilaterală a cerințelor de viză de către Canada în ce privește cetățenii cehi Parlamentul European